Spanish. Haideți să începem. Voi vorbi în limba spaniolă. Stimați colegi, vă urăm bun venit la audierea candidaților pentru postul de ombudsman european, Audierea organizată de Comisia pentru Petiții. Aș dori să fac o scurtă introducere. La începutul acestei legislaturi, președintele Parlamentului European a cerut candidaturi pentru postul de ombudsman european și termenul limită pentru prezentarea candidaturilor a fost 30 septembrie 2019. Pe 30 august 2019 s-a publicat apelul pentru, pentru în, uh, candidaturi în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Trebuie să puneți pe canalul adecvat ca să primiți interpretare în limba italiană. Italia este pe canalul cu numărul 4, vă rog să vă setați. Poate că înțelegeți puțin limba spaniolă și știți ce am spus. În fine, pe 30 august 2019 s-a publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene apelul la candidaturi. Au fost prezentate candidaturile acelor candidați care se bucură de sprijinul la 40 de membri ai Parlamentului European din cel puțin două state membre pe 23 octombrie 2019. Președintele Parlamentului a anunțat în plen candidaturile uh, admise. Lista completă a membrelor care și-au dat sprijinul acestor candidați a fost publica- publicată. Candidații și-au trimis documentele necesare ca să demonstreze că îndeplinesc condițiile. Comisia noastră este responsabilă pentru organizarea acestei audieri. Astăzi îi vom asculta în ordine alfabetică pe domnul Giuseppe Fortunată, doamna Iulia Lafranc, domnul Nils Muijnext, doamna Emily O'Reilly și doamna Cecilia Wikström. Câteva informații practice pentru început. Audierea este transmisă prin web streaming pe internet și intervențiile vorbitorilor vor fi înregistrate. Interpretarea este disponibilă în toate limbile oficiale. Și aș dori să le mulțumesc deja interprenților pentru că astăzi va fi o zi lungă. Conform uh, procedurii aprobate de coronatori, fiecare dintre cei candidați vor fi audiați în ordine alfabetică. Slotul pentru fiecare este de 65 de minute. Fiecare candidat, candidat va avea 10 minute pentru o declarație introductivă. Apoi va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri. Prima rundă de întrebări îi va reveni, coordona, îi va, va reveni grupurile de coordonatori. Un minut întrebarea coordonatorului și trei minute răspunsul. Voi fi foarte strictă cu uh, timpul, pentru că astăzi avem 5 candidați de audiat. Urmează întrebări de un minut și răspunsuri de un minut pentru restul membrilor. Și aici folosim sistemul DONT. Simplificat, PP are 2 membri, S și D 2, Renew o întrebare, Verzi o întrebare, ID o întrebare, CR o întrebare, GOE o întrebare și persoanele, uh, membrii neafiliați o întrebare. Dar că, dacă mai sunt uh, minute rămase la sfârșitul acestui, acestor sesiuni de întrebări, se va folosi procedura Catch the Eye și la final candidații vor avea 3 minute pentru o concluzie. Prin urmare, îi rog pe toți cei care iau cuvântul, atât pe candidați cât și pe membrii comisiei, să fie foarte stricți cu timpul pentru că eu voi fi foarte strict, strictă cu timpul. Avem foarte mult de făcut astăzi. Să începem cu prima audiere. Domnul Giuseppe Fortunato, bine ați venit la Parlamentul European. Mă bucur să mă aflu la această audiere a Comisiei pentru Petiții, care este deschisă tuturor eurodeputaților. Asta pentru a prezenta candidat candidatura mea ca mediator european. Este cea de-a treia oară când am această ocazie în cursul unei vieți în care m-am ocupat preponderent de uh, apărarea cetățeanului. În intervenția mea mă voi referi din perspectiva experienței mele ca avocat a poporului la următoarele trei chestiuni. În primul rând, aș dori să mă prezint uh, ca pregătire, competențe specifice și activități desfășurate. Apoi, în al doilea rând, voi puncta rezultatele concrete ale acțiunilor desfășurate ca avocat al poporului și, în al treilea rând, mă voi concentra spre linii fundamentale de acțiune pentru funcția de mediator european. Avocatul poporului transformă o neplăcere a cetățeanului într-un surâs, însă trebuie să știe să abordeze rădăcina problemelor, evitând situații analoge și construind o administrație publică mai echitabilă. Avocatul poporului trebuie să depășească cu succes rezistențele birocratice care deseori se ascund în spatele unor interpretări de normă. Pentru a avea o activitate de succes ca avocat al poporului, e, devine indispensabilă o altă competență juridică specifică administrației publice. Să poată recunoaște patologi, patologia proceselor din administrația publică. Însă, fără competențe juridice, există riscul de a deschide anchete lungi în anumite probleme, fără un rezultat pozitiv, care până la urmă să ducă la o senzație de impotență. Plecând de la această premiză, am decis să candidez ca și pentru funcția de mediator european. Nu vreau să mai explic uh, de ce vreau să ocup această funcție, pentru că am desfășurat această activitate și o desfășor în continuare. Am fost uh, avocat al poporului pentru regiunea Campania din 99 până în 2004 și astăzi uh, ocup din nou această funcție din iulie 2018. Am fost președintele a două rețele internaționale de avocații ai poporului. Consiliului Europei și una la nivel mondial. Din 2005 până în 2012 am fost președintele Agenției pentru Protecția Datelor și am prezidat și un organism internațional în care făceau parte 25 de autorități naționale. Ca avocat am uh, fost uh, și vicepreședinte al administrației publice în uh, Consiliul de Ministri. Am și activitate în predare, am selecționat și format conducători din publică administrațiune și m-am concentrat asupra drepturilor cetățenilor și a protecției acestora. Am lansat tema așa numitei civicrații, democrația înfăptuită în care drepturile sunt complet uh, garantate. Iar avocatul poporului are obligația să facă ca respectarea legii să fie garantată și să combată proastă administrare. Trec acum la rezultatele pe care le-am consemnat în calitate de avocat al poporului. Pentru că o activitate de avocat al poporului necesită rezultate concrete, nu doar o listă de cazuri uh, abordate și nici doar declarații. Aș dori să vă aduc 10 exemple. În primul rând, am contestat desemnarea unor persoane care nu uh, îndeplineau condițiile prevăzute în anunțul public. Tocmai ieri, în regiunea Campania, șeful protecției persoanelor cu handicap uh, a fost uh, desemnată fără a îndeplini aceste condiții, lucrul care m-am opus. De asemenea, m-am implicat în crearea de șanse egale pentru femei și punerea în aplicare de către comune a normativele europene care prevedeau acest lucru. 3. Uh, comportamente care de natură să lezeze demnitatea femeilor, uh, manifestări din partea unor comune au fost uh, combătute de către mine pentru că combaterea violenței sexuale necesită această implicare. În al patrulea rând, rezultate optime am obținut și în ceea ce privește protecția pădurilor și protecția față de incendii prin uh, practici uh, prin cele mai bune practici. Apoi, în, uh, înlăturarea obiect- piedicilor pentru persoanele cu handicap. În orice caz, m-am concentrat pe crearea unor modele durabile care să rezolve probleme. Un astfel de rezultat a fost uh, în cadrul școlii și transmiterea repetenției și către părinți înainte ca acestea să fie comunicate publice, pentru că au avut loc sinucideri a elevilor care au aflat despre faptul că au uh, rămas repetenți, au picat un examen doar de pe documentele afișate. Un alt rezultat s-a limitat la limita de greutate a manualelor de dus la școală. Asta în urma unei sesizări care a venit din partea unui singur băiat. Apoi, transmiterea rezultatelor școlare și părintelui căreia nu i-a fost încredințat minorul spre creștere. A reprezentat o altă realizare concretă în calitate de avocat al poporului. Stefano, tânărul tată, prin denunțuri sau adresat avocatului poporului, a rezolvat propria sa situație, dar și pe cea a tuturor părinților care se aflau în acea situație de a nu locui cu fiul minor. Fata care s-a adresat avocatului poporului în ceea ce privește folosirea de către personalul sanitar al telefonului mobil în, um, pentru scopuri personale în camerele de spital a obținut ca acest lucru să, de, să fie interzis în camerele celor grav bolnavi. De asemenea, am favorizat și am facilitat și punerea în aplicare a legislației europene, precum crearea de macroregiuni. În calitate de mediator uh, european, aș dori să mă concentrez spre promovarea metodelor deja uh, cunoscute ca fiabile. Și aici e nevoie de un sal de calitate, pentru că există prea puține sesizări adresate mediatorului um, european, nici măcar 200 anual. Mediatorul european nu este cunoscut, probabil pentru că de pe urma acțiunii sale nu rezultă modificări structurale. Iar e nevoie de o mai mare conștientizare în acest sens. În al doilea rând, din cele 2200 de sesizări, mai puțin de 900 se încadrează pe mandatul mediatorului european, care, în cazul celorlalte, se limitează la a transmite aceste sesizări către celelalte autorități. Și asta în mod inutil pentru că denunțătorul deja apelase la aceste instituții. Și de aceea se impune să cerem instituțiilor europene să uh, indice de fiecare dată, în fiecare act legislativ, posibilitatea de a se adresa mediatorului european. În al treilea rând, nu trebuie afirmat că standardele administrației publice din Comisia Europeană sunt bune. Această evaluare al actualei uh, mediatoare europene din uh, raportul său nu se fondează pe niciun pe date certe. Standardele Comisiei Europene trebuie îmbunătățite în termen de transparență, celeritate, eficacitate și justiție. De asemenea, mă voi implica mai mult în ceea ce privește agențiile europene. Nu sunt suficiente simple acțiuni, ci uh, acestea trebuie să transparentizeze procedurile în baza cărora lucrează. De asemenea, mă voi implica uh, în cooperarea cu parlamentele europene. Și asta nu doar uh, pe baza proceselor verbale a unor uh, ședințe desfășurate împreună. Mediatorul european trebuie să ajute cu competențe, experiență, entuziasm și independență pentru ca uh, puterea publică să fie în favoarea tuturor pentru o viață mai bună. De aceea, acum, în continuare, vă stau uh, la dispoziție pentru aprofundarea tuturor acestor aspecte. Mulțumesc mult, domnule Fortunato. Începem cu întrebările coordonatorilor. Domnul Peter Iar are cuvântul întâi și coordonator din partea PP, un minut. Mulțumesc uh, pentru prezentare, domnule Fortunato. Am, aș avea o scurtă întrebare în completare. Știți că, știu că ați fost avocat poporului la nivel regional. Cum considerați că ar trebui să fie cooperarea între avocatul poporului și mediat de la nivel regional și național și uh, mediator european și unde credeți că sunt limitele acțiunii dumneavoastră în calitate de mediator european? Unde spuneți că până aici e treaba mea și în rest nu? Și dacă tot mai am timp, vă mulțumesc pentru prezența astăzi și mă bucur de asemenea că astăzi avem ocazia de a avea un dialog cu cei cinci candidați, ceea ce face ca, cel puțin din perspectiva Parlamentului European, lucrurile să fie interesante. Fortunato. Mulțumesc mult, domnule Fortunato. Intervenție fără microfon. Una chestiune centrale. Este o chestiune centrală cooperarea. Pentru a putea învăța unii de la alții. Există mm, mai multe concepte pentru avocatul poporului în diferitele țări. Însă, numitorul comun este acela de a fi prietenul cetățeanului la nivel instituțional. Am, vă spuneam că m-am implicat uh, și în crearea unor inițiative internaționale. E vorba aici de ghișeul unic al uh, avocaților poporului, odată la nivel european și apoi o altă rețea la nivel global. Problema avocatului poporului este că trebuie să se confrunte cu puterea administrației publice și să impună drepturile cetățenilor. Trebuie să învățăm unii de la alții în această acțiune. Ar fi interesant, de pildă, să avem o altă abordare ca până acum, unde mediatorul european ar fi trebuit să fie singurul model pentru funcția de avocat a poporului, dar de multe ori se poate învăța din cazuri specifice unde se pot găsi soluții fiabile prin, pentru a face dreptate pentru cetățeni. Este o instituție care trebuie să-și garanteze independența, dar și capacitatea de a rezolva problema concret, pentru că altfel am crea o senzație de neputință. Deci dacă creăm o figură de avocat al poporului căruia cetățeanul se adresează, dar apoi nu se rezolvă problema, Uh, nu ajungem nicăieri. Și în cooperarea dintre avocații poporului, fiecare trebuie să poată să învețe de la celălalt. Mulțumesc mult. Are rândul coordonatorul de la Socialiști și Democrați, doamna Cristina Maestră are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte, mulțumesc mult, domnule Fortunato, pentru faptul că ați V-ați prezentat candidatura și ați venit la această audiere. Mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o. V-am ascultat cu mare atenție discursul. Ne-ați explicat cu mare detaliu care este experiența dumneavoastră, ce ați făcut dumneavoastră, care, ați care au fost responsabilitățile dumneavoastră, nu doar ca avocat al vaporului în regiunea Campania, ci și în diverse roluri internaționale. Ați menționat multe lucruri importante, exemplu coordonarea internă și consolidarea rolul mediatorul, avocatului poporului, însă Important este să nu pierdem din vedere cetățenii. Sunt 1200 de uh, uh, reclamații în ultimul an, cam puțin, într-adevăr, dar la urma urmei, important este ca mediatorul european să răspundă la mm, reclamațiile adresate de către cetățeni. Aș dori să vă întreb atunci care este planul dumneavoastră, ce veți face pentru a crește vizibilitatea acestei instituții a mediatorului european, cum să-l apropiați mai mult de cetățeni, cum să evitați situația aceasta de bulă în care uh, poate că a existat până acum mediatorul european. Această instituție trebuie să se apropie mai mult de cetățeni care a fost experiența dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest uh, aspect în celelalte roluri pe care le-ați uh, îndeplinit? Cum se poate bizui mai mult cetățenul european pe mediatorul european? Domnule Fortunato, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon din sală. Definiția avocatului poporului este amicul competent al cetățeanului care e capabil să uh, rezolve probleme. Te adresezi avocatului poporului ca la urgență la spital. Dacă mergi acolo, înseamnă că ai o problemă. Însă, rezultatul concret este ceea ce definește acțiunea uh, avocatului poporului. Eh, și asta presupune pe alocuri și instaurarea unor noi reguli de conviețuire între cetățean și puterea publică. Pentru că nu am făcut doar dreptate într-un eh, caz punctual, ci s-a abordat problema de la rădăcină pentru a combate proasta administrare. Dar mm, aceste rezultate trebuie apoi multiplicate și e important să existe astfel de campanii ulterior de uh, informare pe internet, astfel încât uh, opinia publică să fie la curent. Prezența și acțiunea avocatului poporului trebuie să arate că există un alt raport de forțe între cetățeni și instituții. De aceea, acțiunea avocatului poporului trebuie să se concentreze pe rezultate, nu doar pe descrierea problemelor, fără a ajunge ulterior la soluții. Mulțumesc. Pentru reuniune are cuvântul doamna Tom. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Înainte de această întâlnire, reuniu, uh, coordonatorii uh, din uh, Comisia PETI s-au întrunit și au discutat, printre altele, și de dezechilibrul geografic al petițiilor. Dacă ne uităm la un sondaj, la un eurobarometru din mai 2019, aflăm, uh, vedem uh, că există discrepanțe în, uh, cu privire la înțelegerea pe care au cetățenii din diferitele state membre cu privire la drepturile fundamentale. A fost surprinzător pentru mine să aflu că 76% din olandezi considerau că există probleme serioase în privința uh, discriminării, în vreme ce în țări în care discriminarea era realmente o problemă, cum e Estonia, aceasta era considerată a fi mai puțin problematică. Ce v-aș întreba e uh, Uh, care sunt soluțiile pe care le întrevedeți pentru a ajunge la opinia publică și pentru a o face să înțeleagă uh, însemnătatea drepturilor uh, fundamentale și dacă aveți soluții pentru a mai echilibra uh, Uh, activitatea din uh, unele state membre. În unele state membre, societatea civilă și ONG-urile sunt foarte active, în altele sunt uh, aproape absente. Ce ziceți? Penso che la lotta alle discriminazioni è un fattore importante dell'azione del mediatore europeo, cioè la possibilità di Mediatorul european trebuie să dea posibilitatea fiecăruia să se exprime și trebuie să apere demnitatea persoanei. Și există multe situații diferite în Europa, așa cum s-a arătat. Însă trebuie să există o conștientizare cu privire la aceste drepturi. Avocatul poporului este, aș spune, cel de-al doilea avocat al cetățenilor. Primul trebuie să fie cetățeanul care să știe că nu are de ce să suporte discriminarea și încălcarea drepturilor de către alții. Posibilitatea mediatorului european de a interveni reprezintă um, caracteristica sa cea mai importantă calitate de promotor al justiției pentru combaterea discriminării. Muchísimas gracias. Mulțumesc mult. Acum are cuvântul doamna Auken pentru grupul verzilor. Thank you and thank you for coming. Da, mulțumesc uh, și vă mulțumesc pentru prezență. Mă surprinde că învinovățiți ombudsmanul european, uh, cel uh, în, uh, în funcție, dar și în general, pentru nesoluționarea anumitor probleme pe care nu le poate controla, a căror cauză nu o poate controla. Problemele, sursa problemelor ține de legiferare, iar pe plan european noi o facem, în vreme ce, în vreme ce pe plan național e vorba de parlamentele naționale. De asemenea, pare că criticați modul în care uh, ombudsmanul anterior, Emily, a gestionat uh, prerogativa rapoartelor din proprie inițiativă prevăzută uh, în articolul 228 al tratatului. Cum ați folosit dumneavoastră această competență, această, prerogativă, această competență, această prerogativă conferită de tratat? Uh, cum ați face dumneavoastră uz de, de această prerogativă conferită de tratat? La, ringrazio perché... Eh, Vă mulțumesc! Pentru că este o temă fundamentală. Eu respect activitatea desfășurată de mediatorul european în funcție Emil Reilly, care s-a implicat în toate activitățile Um, pe care le-a desfășurat, însă trebuie să ne uităm și la rezultatele concrete. Au avut loc trei campanii și toate au fost perdante, nu au obținut un rezultat concret și asta creează, evident, un sentiment de frustrare. Pentru că mediatoarea europeană Emilia Reilly a vorbit de domnul Barroso, fostul președinte al Comisiei Europene, dar lucrurile au rămas exact așa cum au fost a vorbit și de domnul Selmayr. Și aici a implicat și Parlamentul European, dar lucrurile la fel au rămas. A vorbit apoi de domnul Draghi, președintele BCE, și în același timp uh, membru a grupului celor 30. Dar și aici situația a rămas la fel. Nu vreau să discut justeția luptelor pe care le-a purtat, pentru că recunosc că sunt aspecte de care trebuie să se ocupe un mediator european. Însă eu cred că un mediator se evaluează în funcție de uh, câștigarea sau pierderea respectivei bătălii. Dacă a reușit să obțină rezultate concrete, cum am obținut eu ieri de pildă în regiunea mea, când a fost uh, făcută desemnarea pentru predeșnitele autorității persoanelor cu handicap. Când se spusese în prealabil că nu se poate desemna o astfel de persoană. La fel și la nivel european. Doamna Rayleigh este de formație jurnalist și ca atare face anchete jurnalistice cu prezențe mediatice, s-a vorbit despre aceste campanii publicitare, dar în final s-a ajuns și la un fel de frustrare. Pentru că acesta își spune, dacă tu ca mediator european nu ești în măsură să rezolve aceast, aceste probleme, cine o poate face? De aceea este nevoie de un sal de calitate și o schimbare de optică. Și de aceea trebuie făcut trimitere la normele tratatului și la prerogativele mediatorului european, care trebuie să aibă posibilitatea de a merge până la capăt cu uh, anchetele, să stabilească ce anume a fost încălcat și, în fine, să ajungă la rezultate. Uh, nu doar să vină cu afirmații, pentru că nu avem nevoie de o persoană care să vină să ne spună ce nu funcționează. Avem nevoie în Europa de un mediator european care rezolvă problemele cetățenilor. La palabra el... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Suotowski pentru ECR. Dzień dobry, ja także dołączam do powitań pana Aș vrea să îi spun și eu bun venit domnului uh, Fortunato și am uh, trei întrebări. În ce domenii uh, se regăsesc cele mai mari probleme cu privire la transparența decizională a instituțiilor europene? Apoi, uh, Aș, ați vrea să apropiați uh, de cetățeni procesul uh, de legiferare și negociere a actelor uh, legislative și, trei, credeți că procesul de ne- negociere, trialogurile sunt suficient de transparente în, din perspectiva cetățenilor europeni și, dacă nu, ce ați schimba în această privință? Il mediatore europeo è Mediatorul european este garantul transparenței, cu excepția unor caze, cazuri specifice în ceea ce privește protecția datelor. Principiul care trebuie să funcționeze pentru toată administrația este principiul transparenței. Ca avocat al poporului, sporul, m-am ocupat deseori de accesul la acte. Multe administrații publice nu uh, dădeau acces la astfel de acte administrative și prin acțiunea mea am reușit să le creez accesul cetățenilor la astfel de acte publice. Dar uh, deseori nu sunt doar cetățenii cei care sunt ținuți în uh, întuneric. Deseori chiar și mm, reprezentanții Um, trimiși în Parlament nu sunt informați, pentru că nu se aplică această exigență a transparenței, ca de pildă în cazul agențiilor europene, de unde se știu foarte puține și uh, unde transparența nu funcționează așa cum ar trebui. Și aici ar trebui evidențiate acele chestiuni care nu țin doar de publicarea rezultatelor unui proces uh, în cadrul procesului de decizie instituțional, ci și a cauzelor care au generat o anumită decizie. Mulțumesc. Pentru GUE ar trebui să fie domnul Gergulis, dar nu-l văd și nu mai este nimeni altcineva în sală în partea GUE. Prin urmare, trecem la domnul Vință de la PP. Gracias, uh, uh, presidente. Dear candidate, thanks a lot for your uh, presentation. Mm, vă mulțumim uh, pentru uh, prezentare, uh, destul de tehnică în opinia mea. Vă propun să discutăm despre un domeniu important pentru această comisie, care nu susține doar petiționarea, dar petiționarea, petiționarii, dar și o uh, participare um, democratică mai ridicată a cetățenilor. De la 1 ianuarie, de altfel, va intra în vigoare un nou uh, regulament în privința inițiativelor uh, iar ombudsmanul joacă un rol important în privința comitetelor cetățenești și în eliminarea obstacolelor administrative care, cum vedeți, uh, rolul uh, de ombudsmanului, de susținere a inițiativelor uh, cetățenești, cum credeți că ar putea el contribui mai bine la acest aspect în beneficiul cetățenilor? Mulțumesc! Cred... Mulțumesc. Ja, de contribuire constant. Cred că prin activitatea mea am contribuit deja constant la această chestiune a participării. În Italia, de pildă, Administrația parcurilor trebuie să aibă un regulament care să prevadă participarea cetățenilor în tot ceea ce privește mediul. Aceste administrații publice pentru parcuri nu dispuneau de un astfel de regulament. Prin urmare, eu le-am uh, solicitat ca în lipsa instaurării unui astfel de regulament să se ajungă la uh, dizolvarea consiliilor de administrație a acestor instituții. Cu această amenințare, administrațiile parcurilor s-au îngrijit să aibă un astfel de regulament. La fel am procedat și în cazul unor comune unde nu exista un astfel de regulament de participare. Și Aici um, s-au conformat uh, doar în urma acțiunii avocatului poporului, pentru că există rezistență în birocrație în a permite cetățeanul să intre în viața publică. Și demersul meu a fost întotdeauna acela de a deschide porți pentru cetățeni. regulamentul de participare într-o comună denumită Sassano, care a fost creat în urma acțiunii mele, este unul avansat pentru că prevede un cod deontologic pentru administrația publică, astfel încât orice cetățean să poată sesiza um, comportament neadecvat. <clears throat> Se mai uh, prevede în acest regulament, care a fost adoptat de avocatul poporului, și posibilitatea ca fiecare cetățean să intervină. Dar o astfel de practică ar putea fi concepută și la nivel european. Iar astăzi există în această comună reguli cu privire la participarea la nivel societal și la nivel comunal, printre care se numără și Consiliul Comunal deschis, în care nu există doar aleși ai poporului, ci unde pot participa și responsabili din societatea civilă. Și asta nu este doar o afirmare a unui principiu, ci este un regulament adoptat și care ar putea constitui un fel de proiect pilot pentru a continua să deschidem porțile spre cetățeni. El turno al... Acum ar urma socialiștii și democrații. Ne s-a spus domnul că domnul Lexiva va participa, dar fiindcă nu este aici, ă, îi voi da cuvântul doamnei Merix. Thank you, Chairwoman. Uh, thank you for being here. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumim ă, pentru prezență. Societatea urmărește în mod activ activitatea instituțiilor uh, publice, iar uh, ombudsmanul are rolul de a investiga administrarea defectuoasă a, din partea instituțiilor, organelor sau agențiilor europene, lipsa de, de încredere între cetățenii europeni și instituțiile europene e o constatare și v-aș întreba ce plan aveți pentru a mai micșora distanța dintre cetățenii europeni și Parlamentul European în special. Mediatorul european reprezintă instrumentul Parlamentului astfel încât cetățenul european să poată intra într-un dialog continuu cu instituțiile. Este un instrument, iar expresia ombudsman înseamnă un fel de intermediar. E o definiție care a apărut în um, Suedia. Și ideea este de a crea un intermediar competent instituționalizat pentru a da un glas cetățeanului care deseori nu are un glas și care vrea să ridice în discuții chestiuni injuste, dar care nu își poate face auzită vocea, iar mediatorul reprezintă un fel de megafon al cetățeanului și poate crea încredere, pentru că în momentul actual, în orice țară din Europa, tema fundamentală este cea a relației dintre cetățean, alegător și reprezentantul politic, pentru că deseori cetățeanul votează, dar a doua zi dispare până la următoarele alegeri. Mediatorul european reprezintă acea prezență constantă a cetățeanului care reamintește mereu că toate instituțiile au fost create în serviciul cetățeanului. Doamna Müller. Mulțumesc, doamna președinte mediatorul european în exercitarea funcțiunilor sale este independent, însă are totuși o legătură strânsă cu Parlamentul European. Într-unul din răspunsurile precedente ați spus că mm, administrația UE nu își respectă obligația de transparență și majoritatea anchetelor uh, Ombudsmanului European se concentrează pe Comisia Europeană, dar și Parlamentul a făcut uh, obiectul unor plângeri. Care credeți că sunt uh, cele mai mari probleme în administrarea Parlamentului și cum vreți să vă folosiți prerogativele de anchetă pentru a înlătura aceste deficiențe? Votăm parlamentarii europeni. Dumneavoastră sunteți reprezentanții poporului. Tot ce se află în această clădire reprezintă o structură în serviciul dumneavoastră care ar trebui să vă ajute să desfășurați misiunea de reprezentant al poporului. Acesta este principiul fundamental și, prin urmare, orice decizie, orice disfuncționalitate trebuie abordată prin prisma acestei optici, pentru că dacă sunteți în măsură să puneți administrația în serviciul cetățeanului, vom fi realizat ceva care reprezintă un salt de calitate necesar, de pe urma căruia se creează încredere. Deseori și dumneavoastră sunteți limitați pentru că singura, singura metodă de acțiune pe care o aveți la dispoziție este o interpelare și uneori lipsește capacitatea de acțiune și de aceea am spus că orice fel de interpelare trebuie să fie raportată și mediatorului european pentru ca cele activități să fie abordate până la capăt. Domnul Coșa. Köszönöm szépen. Örömmel látom, hogy ezen a meghallgatáson Mulțumesc și mă bucur uh, că la audierea uh, de astăzi, văzându-vă CV-ul, pot să constat că ați făcut în ultimii ani o mulțime de propuneri și, apropo de instituțiile europene, uh, v-aș întreba cum ați aplica regulile uh, aferente instituțiilor uh, europene? Mai precis, ați dori să extindeți cadrele uh, legale aflate, juridice aflate în vigoare sau să vă mențineți, să le mențineți pe cele existente? O a doua întrebare din partea mea se referă la persoanele uh, cu handicap. Astăzi sărbătorim, de fapt, Ziua Internațională a Persoanelor uh, cu Handicap. Iată o ocazie uh, cât se poate de nimerită. Din nefericire, multă vreme au existat foarte puține uh, cereri, uh, plângeri adresate de persoanele cu handicap ombudsmanului european și unul din motivele uh, acestui număr scăzut de plângeri e dificultatea persoanelor cu handicap în accesa ombudsmanul european. Și v-aș întreba cum ați gestiona astfel de chestiuni în viitor. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Prima întrebare se referă la competențele mediatorului european. Eu consider că, deși în baza actualelor uh, reglementări, uh, mediatorul european deja ar putea rezolva foarte multe chestiuni. Prerogativele pe care le deține în momentul de față, de fapt, trebuie puse în aplicare până la capăt, examinând uh, chestiunea în spiritul găsirii unui rezultat concret. Apoi mai pot fi examinate și alte posibilități pentru a da funcției de mediator european une, o posibilitate substitutivă, în sensul că dacă se continuă anumite comportamente birocratice, mediatorul european să poată să rezolve problema fără a apela la instanță, astfel încât și cetățenii să aibă posibilitatea să rezolve multe probleme, chiar dacă nu au banii să se adreseze unor avocați. Și apoi mai este și chestiunea cu persoanele cu dizabilități, unde pur și simplu trebuie respectate normativele și prevederile incidente care deseori există, dar nu sunt respectate. Personal m-am ocupat de îndepărtarea multor bariere arhitecturale, astfel încât accesul persoanelor cu handicap să fie mai facil. Mediatorul european se va caracteriza și prin această capacitate de a interveni în apărarea cetățenilor care nu o pot face singuri. Mulțumesc. Aș dori să vă aducem aminte faptul că suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri unde există un minut pentru întrebări, un minut pentru răspunsuri. Are domnul uh, Americ cuvântul din partea și de. Uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte. A doua întrebare. Pentru a înțelegere mai bine vederile și opiniile dumneavoastră, aș vrea să vă adresez o întrebare simplă, dar importantă pentru noi toți. Uh, Uh, rolul ombudsmanului uh, e mai extins decât uh, acela de a fi un mediator juridic. Ce scopuri precise vă asumați în mandatul dumneavoastră și care ar fi trei subiecte, trei aspecte pe care doriți neapărat să le rezolvați? Sono Obiectivele mele sunt de a face administrația publică mai rapidă în acțiune, mai amabilă, mai umană, mai eficientă, mai eficace și mai echitabilă. Avocatul poporului trebuie să răspundă unei întrebări simple. Ai făcut ca administrația publică să fie mai rapidă, mai uh, eficace, mai echitabilă? Sau nu? Și de aceea trebuie abordată fiecare chestiune întrebându-se cum se poate face astfel încât uh, anumite deficiențe să nu mai apară. Programul este, prin urmare, acela de a-l face pe cetățean capabil să simtă administrația publică ca fiind în serviciul său. Pentru că la noi se întâmplă ceva foarte ciudat, în sensul că construim instituțiile publice la nivel comunal, regional, național, iar ulterior uh, devin un fel de aparate uh, Uh, birocratice care nu mai uh, se adresează cetățeanului. De aceea, mediatorul european trebuie să reamintească mereu instituțiilor publice că sunt în serviciul cetățeanului. Și sigur, ca mediator uh, european, uh, trebuie să existe aceste pârghii pentru a putea avea acest sal de calitate. Doamna Danu. Yes. Uh, Mr. Fortunato, thank you for coming. Domnule Fortunato, mulțumim uh, pentru prezență. Două întrebări. Întâi ați acuzat-o pe Emily O'Reilly pentru faptul uh, că nu a fost foarte activă în promovarea acestei funcții și, uh, prin urmare, au existat puține plângeri. Uh, v-aș întreba, deci, câte plângeri ați primit dumneavoastră în calitate de avocat regional al poporului? Și dacă proporțional ați primit mai multe plângeri decât ombudsmanul european. Răspunzând la întrebarea legată de transparență, a spus că Parlamentul European uh, poate influența acest aspect, însă noi nu avem această posibilitate. Dacă Consiliul uh, respinge o uh, astfel de intenție, o respinge. Nu mai putem face nimic. Poate că nu înțelegeți exact care e mecanismul decizional interinstituțional în cadrul instituțiilor europene. Noi nu putem putem influența deciziile Consiliului. Si. Le domande sono due. Da, întrebările sunt două. ceea ce privește prima, eu mă ocup de mii de sesizări. Chiar fi vorba doar de o regiune la nivel european, cu numărul de țări, uh, numărul de 900 de sesizări este extrem de mic, pentru că doar în campania ajung la 4-5 de sesizări din partea cetățenilor, cu diferite probleme. Acum, în ceea ce privește rolul parlamentarului, am spus că avocatul poporului trebuie să fie avocatul civic al cetățeanului și în această etapă de construcție europeană și apărătorul parlamentarului, pentru că 90% din Uniunea Europeană nu uh, depinde de decizia parlamentarilor aleși. Pentru că nu se poate ca prin intermediul agențiilor sau uh, datorită Consiliului să nu aveți posibilitatea de a interveni. Eu aș vedea un mediator european care să vă ajute să vă faceți treaba. Și asta plecând de la interpărările parlamentare pe care le-am citit și în care se evidențiază multe cazuri de proastă administrare la nivelul instituțiilor, dar care rămân până la urmă doar la nivelul unui joc de do- democratic, întrebare și răspuns, fără neapărat o soluție. De aceea, în schimb, dacă aceste chestiuni ar fi tratate de către mediatorul european în baza unei proceduri și cu concentrare pe soluție, se poate ajunge la rezultate, pentru că altfel nu se ajunge decât la frustrare. Și asta n-ar fi decât o publicitate negativă pentru instituții și asta nu este în beneficiul nimănui. Stracanelli. Mulțumesc, domnul Stracanelli. Intervenție fără microfon. Micro, micro. No. Grazie, scusi, președinte. Mulțumesc, îmi cer scuze, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție prezentarea dumneavoastră și am citit și CV-ul dumneavoastră, ca și cel al celorlalți candidați. Rolul Parlamentului European este de a alege candidatul care să garanteze cel mai bine independența în exercitarea mandatului de mediator european. Practic, dacă luăm o decizie astăzi, nu va trebui să decidem dacă mediatorul european poate reprezenta un interes sau altul, ci uh, că poate reprezenta exigențele cetățeanului. Uniunea celor menționate dumneavoastră, considerați că aveți competențele necesare? De ce considerați că activitatea dumneavoastră, programul dumneavoastră vă recomandă? Așa cum ați arătat răspunsând întrebărilor colegilor. De ce ar trebui să vă preferăm în fața altor candidați. Um, ce ați făcut în acest sens care să ne convingă să luăm această decizie? Am formație juridică pentru că um, aici ai de lucru cu legi și e nevoie să dai răspunsuri respectând drepturile cetățenilor. În același timp, însă, am avut și specializări suplimentare. A fi, a avea doar uh, competențe juridice nu e însă suficient. Un uh, judecător depinde, ia o decizie și dă dreptate sau nu unui cetățean. Însă, pentru uh, mediatorul european e nevoie să transform o suferință într-un surâs și Ați lăsat pe cineva să fie medic uh, dacă nu are pregătire medicală? Uh, sigur că pot exista persoane care să aibă voința necesară, dar care să nu poate să ajungă la rezultatele respective pe care le poate avea mediatorul european aplicând normativele și fiind în stare în fiecare procedură să rezolve problemele să dispună de tehnicile, metodele, posibilitățile pentru a rezolva chestiunea într-o manieră pozitivă. Mulțumesc! Acum ar urma domnul Mafcarsi de la GUE și nici domnul Mario Furore de la Neafiliați. Prin urmare, acum încheiem audierea acestui uh, candidat. Mai avem încă timp la dispoziție. Dacă dorește cineva să ia cuvântul prin prăjura Cash se poate. Văd că nu dorește nimeni să se scrie la cuvânt prin Catch the Eye, prin urmare încheiem această audiere. Domnul Fortunato, aveți trei minute la dispoziție pentru concluzie. La speranța e tutti quanti noi. Speranța tuturor este de a crea dreptate în uh, Europa, ca mediatorul european să fie un prieten al cetățeanului competent și capabil să-l însoțească pe acest parcurs și al integrării europene, pentru a ne simți cu toții europeni și, pentru, prin urmare, a avea toate instituțiile în serviciul cetățeanului. În acest sens, este nevoie ca dumneavoastră, eurodeputații, să faceți o alegere, ținând cont de CV-uri, de acea semnificație a independenței pentru avocatul poporului, pentru că este inacceptabil ca un avocat al poporului să fie în același timp și în Consiliul de Administrație a unei multinaționale. Chiar dacă ar fi uh, legal, nu se potrivește funcției de avocat al poporului. Mediatorul european este un uh, reprezentant instituțional care va acompania instituțiile europene pe parcursul următorilor, următorilor 5 ani și care va contribui la definirea relațiilor dintre Parlament și celelalte instituții. Mediatorul european este instrumentul cel mai avansat pentru ca dumneavoastră să vă puteți desfășura activitatea până la capăt și pentru a putea construi o Europa mai echitabilă. Mii de mulțumiri pentru prezența dumneavoastră, domnule Fortunato. La Comisia PETI mereu suntem la dispoziția tuturor candidaților pentru acest post de mediator european. Având în vedere că mulți dintre membrii care vor participa la următoarea întâlnire nu sunt prezenți, aceasta este prevăzută pentru 11.25, prin urmare avem 10-12 minute de odihnă Vă mulțumesc, domnule Fortunato. Bueno, continuamos. Haideți să continuăm. Voi vorbi tot limba spaniolă. Urmează audierea celui de-al doilea candidat. După cum știți, le luăm în ordine alfabetică. Urmează așadar doamna Iulia Lafranc. Funcționează interpretarea pentru dumneavoastră? Să vedem ce canal, ce număr este. Ce canal doriți, engleză? sau limba dumneavoastră? Engleză doriți? Canalul 2. Dacă doriți limba dumneavoastră, o avem. Care este? Estoniană. Nu o văd. 13. Estonia este, Estonia este, este pe canalul 13. Bine, mulțumesc foarte mult. Haideți să începem cu discursul dumneavoastră. Aveți 10 minute la dispoziție. Vă rog. Gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului uh, European. Vă mulțumesc uh, că mi-ați oferit ocazia de a-mi prezenta ideile cu privire la Ombudsmanul European. De-a lungul vieții mele, drepturile omului, demnitatea și statul de drept au fost foarte importante am, m-am născut și am fost uh, crescută în Estonia sovietică și deci am cunoscut în mod direct uh, ce înseamnă câștigarea libertății și apoi aderarea la Uniunea Europeană. Când Estonia și-a recâștigat uh, independența, am avut oportunitatea de a studia și de a mă muta în străinătate. Am studiat dreptul în Germania, am locuit în Franța și am învățat mai multe limbi străine. Uh, Uh, cei trei copii ai mei sunt, au dublă cetățenie, estoniană și franceză. Sunt un exemplu perfect uh, a ceea ce Uniunea Europeană a adus generației Erasmus. Sunt uh, un, o europeană Însă nu mi-am uitat rădăcinile, adică o insulă de mică de pescari din Estonia comunitatea de, uh, pe, uh, comunitatea de acolo mă urmărește și se întreabă și mă întreabă ce uh, e ombudsmanul european și cu ce se ocupă. Am să le spun care e viziunea mea asupra ombudsmanului european și am să le spun că dacă au probleme cu administra- administrația europeană, pot să apeleze la ombudsman. Acesta e rolul său. Am să le spun și că au dreptul fundamental de a sesiza ombudsmanul european, care este uh, un uh, uh, uh, protector, un gardian al drepturilor fundamentale și al bunei administrări. Ombudsmanul european nu ar trebui să um, se suprapună sau să repete activitatea Parlamentului sau ai uh, instituțiilor uh, internaționale de protecție a drepturilor uh, omului. De asemenea, ombudsmanul uh, nu este o instanță de judecată, iar uh, ombudsmanul european nu, poate, nu se poate ghida după instincte politice în activitatea sa, ci uh, trebuie să se bazeze strict pe lege și pe un bun simț al dreptății. Uh, Um, și tocmai pentru asta aș milita. Eu sunt de formație avocat, am fost timp de 15 ani judecător la Curtea Supremea, Supremă din uh, Estonia pe, în materie administrativă și constituțională și apoi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, denumită și Conștiința Europei. Am uh, Uh, judecat uh, diverse cauze de mediu, agricultură, terorism, răpiri de copii, uh, până la libertatea de expresie. Am avut și curajul de a avea opinii separate și de a lua decizii în chestiuni de viață și de moarte. Uh, cunosc uh, plângerile și problemele uh, oamenilor uh, pe din afară, la fel cum cunosc și administrația pe din afară. Am fost funcționar uh, public în Estonia, o țară cunoscută, cunoscută pentru uh, digitalizarea administrației sale, dar și aspectele umane sunt importante. Cunosc pe din afară și dreptul european, căci am fost profesor de drept uh, european la Universitatea din Tartu. Am fost, uh, de asemenea, lider al unor organizații uh, internaționale de profil, iar uh, aceasta m-a învățat să-mi asum răspunderi cu tot uh, respectul uh, uh pentru uh, puterea investită în reprezentanții politici sau în partidele politice, însă n-am făcut parte din vreun partid politic. E foarte important ca ombudsmanul european să fie independent, independent și imparțial și să se bucure de respectul instituțiilor și cetățenilor. Acum cred că știți totul despre mine. Acum să să motivez candidatura mea. Uh, Candidez pentru funcția de ombudsman european pentru că cred uh, realmente în potențialul acestei funcții pentru uh, binele uh, cetățenilor. Știu care sunt punctele forte ale instituției Ombudsmanului European, dar, dar cunosc și problemele ei și aș vrea să valorific punctele forte și să rezolv problemele. Uh, principala problemă uh, ar putea fi aceea că instituțiile europene și cetățenii europeni și-au pierdut încrederea în ombudsmanul uh, european. pentru că recomandările ombudsmanului european nu se mai întemeiază pe lege, iar instituțiile nu uh, i-au accept, adoptat uh, recomandările în câteva aspecte importante. Să vă dau un exemplu doar. El se referă la cheltuielile uh, eurodeputaților, chestiune uh, în care Parlamentul European la criticat pe ombudsmanul european pentru uh, a fi făcut, uh, a fi făcut publice recomandările fără a obține opinia Parlamentului. Uh, procesul echitabil este un principiu fundamental. De asemenea, vedem că îndeplinirea recomandărilor ombudsmanului european e în scândere și de, mai putem constata că deși în Uniunea Europeană există 500 de milioane de cetățeni, ombudsmanul uh, primește aproximativ 200 de sesizări doar uh, anual. Am discutat în mai multe rânduri cu doi foști ombudsmani europeani care, europeni care reprezintă de altfel sursa de inspirație a candidaturii mele și am discutat cu mulți avocații ai poporului uh, național, inclusiv cu Institutul Internațional al Avocaților Poporului. Mulți dintre ei, uh, de altfel, sunt avocați sau uh, și câțiva au fost și judecători. Și am o viziune concretă cu privire la funcția de ombudsman european și anume de a oferi uh, servicii, uh, cele mai bune servicii uh, cetățenilor europeni și pentru asta m-aș baza pe doi piloni, o expertiză juridică avansată, una și apoi o abordare umană. Am sintetizat aceste aspecte într-un plan de acțiuni. N-am timp să-l trec în reviste pe tot, dar cinci puncte importante ar fi următoarele. Odată, plângerile sau sesizările. Am să mă asigur că ombudsmanul european uh, uh ia în considerare uh, cu seriozitate fiecare plângere, fiecare sesizare uh, primită, pentru că fiecare din ele arată ceva defectos. Fiecare plângere va fi tratată în mod egal. De asemenea, mă voi uh, asigura de protecția persoanelor vulnerabile, um, solicitanții de azil, uh, refugiații, copiii, persoanele cu dizabilități de altfel, aș vrea să remarc uh, că astăzi e ziua internațională a persoanelor uh, uh, cu, cu handicap. Deci am să mă asigur că drepturile persoanelor vulnerabile sunt respectate. Apoi, o altă atribuție importantă a ombudsmanului european se referă la rapoartele din proprie inițiativă. Voi folosi acest instrument cu înțelepciune. Prima investigație din proprie inițiativă ar putea fi una referitoare la folosirea tehnologiilor și a digitalizării în administrația europeană pentru a vedea în ce măsură respectă principiile de etică și legislația în vigoare. De asemenea, voi investiga modul în care participă persoanele, pot participa persoanele cu dizabilități la uh, proceduri. Și de asemenea voi participa în mod activ la consultările publice inițiate uh, de Comisia Europeană pe uh, chestiuni care privesc drepturile cetățenilor și vă asigur că voi participa activ și la uh, activitatea Parlamentului European de codificare a dreptului uh, uh, procedural uh, european. Asta pentru ca buna administrare să fie din, din start stabilită prin lege. Asta de asemenea, mă voi asigura că accesul către uh, ombudsman uh, din partea cetățenilor este unul uh, eficace și facil. Am remarcat că ombudsmanul european nu, dis- nu dispune de un registru public al documentelor. Uh, voi înființa un astfel de registru și voi lucra asupra aspectelor ce țin de transparență în cooperare cu avocații poporului uh, naționali. De asemenea, cred că e important uh, să sporim, să dezvoltăm cultura administrației deschise și asta mă duce la al cincilea punct, și anume coordonarea și cooperarea cu Parlamentul European, în special Comisia PETI, dar și alte comisii, cu care îmi doresc să uh, am uh, canale de cooperare, la fel cum îmi doresc existența unor canale permanente de cooperare cu avocații uh, naționale ai poporului, mai ales în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate. Voi fi, uh, doamnelor și domnilor, un ombudsman european empatic și mă voi asigura că mm, această funcție va avea un rol vizibil și va fi eficace. Cetățenii europeni se, se confruntă în prezent cu uh, Uh, provocări veritabile și trebuie să fie sigur că drepturile lor uh, sunt, uh, sunt uh, protejate. Uh, și cu sprijinul uh, dumneavoastră, stimați uh, eurodeputați cu care am avut uh, discuții foarte fructuoase și am primit sprijin, de la care am primit sprijin transpartinic, cred că veți fi de acord cu, cu mine că e timpul ca ombudsmanul european să redevină un, un avocat, așa cum a fost atunci când această instituție, această funcție a fost înființată. Eu am să fiu vocea cetățenilor europeni și îmi, vom pun, îmi voi pune în slujba lor cunoștințele și dăruirea. Mulțumesc! Um... We start with EPP and has the... Mulțumesc, începem cu PP. Axel Voș are cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate trebuie să mai aștept puțin ca lumea să-și pună căștile. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Frank, pentru introducere. Aș dori să fiu succint. Chiar dacă ați um, prezentat deja puțin. V-aș fi recunoscător dacă ați putea detalia planul de acțiune pe care l-ați menționat. Um, ar fi important pentru o mai bună evaluare. Și dacă îmi permiteți o întrebare suplimentară, ce cazuri ați avut la um, Curtea Europeană de Justiție și dacă ne-ați putea face o prezentare succintă acestora. Da, mulțumesc, cu plăcere. După cum vedeți, acest plan de acțiune este foarte concret și ce aș dori să subliniez aici este apropierea necesară între mediatorul european și cetățeanul european, astfel încât accesul spre mediatorul european să fie mai facil prin folosirea mijloacelor tradiționale, dar și electronice, printr-un tratament uh, egal acordat tuturor și aș dori să aprofundez și multiculturalitatea și multilingvismul în cadrul biroului mediatorului european pentru ca de pildă mediatorul european să poată avea și live chat cu cetățenii pe internet. O bună colaborare se impune și cu um, avocații poporului și în acest sens mi-aș dori și detașări de la instituția avocatului poporului uh, național spre biroul mediatorului european pentru a putea avea acest schimb direct. De asemenea și uh, anchetele care se impun aici, pe care m-am referit în introducere și ce aș mai dori să Uh, menționez este că îmi propun să vizitez toate agențiile europene care au legătură cu drepturile cetățeanului. V-ați referit la cazuri concrete. Când am început uh, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, erau pendinte peste 160 de cazuri. Dacă îmi permiteți, voi uh, puncta două dintre cele mai importante. Unu, Um, o luare de ostatici în Rusia și era vorba de faptul că măsurile preventive ale autorităților și violența uh, folosită pentru eliberarea ostaticilor până la urmă a încălcat uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Am avut o negociere publică, proces public, în acest caz, în care au fost prezenți mulți dintre părinții care și-au pierdut uh, copii acolo, iar uh, când s-a luat decizia, am citit că autorii plângerii au spus că în sfârșit li s-a făcut dreptate pentru că în sfârșit cineva le-a certificat faptul că a fost o nedreptată. A fost unul dintre cele mai importante cazuri împotriva Rusiei, dar mai există și altele. Al doilea caz se referă la libertatea de exprimare și incitare la ură în comentarii online, vizând Estonia. A reprezentat până la urmă un fundament pentru libertatea de expresie, dar uh, și faptul că nu putem permite incitări la ură în comentariile de pe internet. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru Socialiști și Democrați, domnul Americ cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamna Franca, sunteți prezent aici. Discursul dumneavoastră introductiv a fost foarte cuprinzător foarte convingător pentru mine, dar am totuși o întrebare asemănătoare cu cea pe care am adresat-o candidatului de dinainte dumneavoastră. Rolul mediatorului european este mai mare decât acela de a fi un mediator uh, legal. Ați spus și dumneavoastră câteva cuvinte despre acest lucru. Care sunt cele trei obiective specifice la dumneavoastră pe care vă angajați să le îndepliniți în timpul mandatului dumneavoastră? Care sunt cele trei mari, principale domenii în care doriți, pe care doriți să vă concentrați în munca dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Să spunem lucrurilor pe nume. Legea, în contextul mediatorului european, este ca și cum ai începe să alergi. Dacă începi să alergi, trebuie să ai o poziție foarte bună, în așa fel încât să fii primul la finish. Dacă vrei să termini primul, sau dacă vrei să termini cursa. Legea și aspectele juridice în acest context mi se par mie un punct de pornire foarte important, un fundament foarte bun pentru o bună poziție în acest sprint. Pe măsură ce alegi, bineînțeles, mai trebuie să ai la tine și morală, empatie, un simț al justiției și un simț al viziune, viziunii. Viziunea mea, după cum am spus, este ca ombudsmanul european să fie mai apropiat de uh, cetățenii europeni. Acesta este elementul central. Cetățenii trebuie să aibă încredere în, în ombudsman. Instituțiile trebuie să aibă încredere în ombudsman, pentru că acest lucru îi va ajuta pe cetățeni, le va ajuta pe instituții pentru a-și desfășura mai bine administrația. Trebuie să trecem de la practici proaste de administrare la practici bune de administrare. Acesta este principalul meu obiectiv, primul meu obiectiv. Ca să putem realiza acest obiectiv, ombudsmanul european trebuie să fie scos din bula de la Bruxelles și trebuie să fie adus mai aproape de avocații poporului din statele membre și să colaboreze mai bine cu aceste instituții. Dreptul european, care de multe ori trebuie să fie aplicat la nivel național, trebuie să fie combinat așa cum trebuie cu statul de drept și valorile europene. Un al treilea aspect foarte important este un aspect extrem de fascinant vis-a-vis -vis de mediatorul european, de ombudsmanul european. Și anume faptul că acesta merge chiar dincolo de reclamațiile propriu-zise, individuale, în baza muncii analitice, în baza eforturilor noastre, ombudsmanul european uh, poate vedea ce loc este de acțiuni în proprie inițiativă, în așa fel încât cetățenii să revină în centrul tuturor acțiunilor sale. După cum apare în planul meu de acțiune, vreau să subliniez faptul că voi fi apropiată de cetățeni și voi decide uh, exact care sunt uh, că, deci mă, mă voi asigura că aceste plângeri sunt acceptate de către instituții, voi lansa inițiative proprii doar foarte bine proiectate, de asemenea am și o viziune pentru viitorul ombudsmanului european, în ipoteza în care acesta va prelua anumite responsabilități conform protocolului opțional al Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru Renew, doamna Müller. La Frank, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc, domnul Frank. Mediatorul european, în exercitarea funcției sale, este independent, dar cu toate acestea există o relație cu Parlamentul European. Ați prezentat într-o manieră foarte clară ce competențe dețineți și cât de importantă este pentru dumneavoastră independența. Vă mulțumim în acest sens. Vis-a-vis de programul dumneavoastră și de modul în care vă imaginați desfășoarea activității, mi-ar plăcea o detaliere, poate puteți și prioritiza, poate chiar să punctați anumite inițiative pe care mediatorul european își propune să le promoveze veți lansa și anchete proprii sau dacă aveți deja și propuneri concrete, mi-ar uh, ar fi important pentru mine să veniți cu precizări aici. Mulțumesc! Pentru mine, principala misiune a mediatorului european este soluționarea unei plângeri. Uneori trebuie însă mers mai departe Există um, reclamanți care doresc să rămână anonimi sau care nu îndeplinesc uh, premisele subiective pentru a formula o plângere, pentru că vin din afara Uniunii Europene. Mai există probleme și cu fondurile, granturile europene, agențiile europene. Și aici se impune o atenție deosebită față de instituții și de aceea Cred că se poate obține o imagine de ansamblu asupra problemelor existente și în afara plângerilor concrete și ce inițiative concrete poate lua mediatorul european. Însă toate acestea trebuie să fie eficiente și pentru a fi eficient se impune o analiză atentă în prealabil. și de asemenea o participare în cazul dezbaterilor publice în ceea ce privește inițiativele legislative pentru a putea veni cu propuneri care izvorăsc din practica mediatorului european. Și face această legătură importantă cu Parlamentul European și cu Comisia pentru Petiții, pentru că Comisia pentru petiții face parte din uh, rețeaua națională a instituțiilor avocatului poporului și a, acolo putem vedea și ce probleme există cu aplicarea legislației europene la nivel național. Această funcție a anchetelor din proprie inițiativă o consider ca un fel de funcție radiografică care poate fi în deplinită, dar uh, toate în contextul uh, descoperirii unor deficiențe în bună administrare pentru a le putea corecta. Pentru că dacă mediatorul european vorbește despre un lucru care nu se află în sfera de competență a mandatului său, uh, își va pierde din reputație și e importantă menținerea acestei reputații pentru că Încrederea stă la baza tuturor demersurilor noastre. Încrederea cetățenilor și încrederea în instituția mediatorului. Um, propunerile concrete le-am menționat deja în um, intervenția mea și ele figurează și în acest plan de acțiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru vers, doamna Auken. Mulțumesc mult! Am fost un pic surprins uh, când ați spus că suntem de acord că avem nevoie de un avocat. Scrie în statut că nu e nevoie să fie un avocat persoana respectivă, ci că e nevoie de uh, consiliere juridică în uh, biroul ombudsmanului. Nu scrie nicăieri că e nevoie să fie avocat. Eu am lucrat ca ombudsman în Danemarca 23 de ani, înainte să fiu aici la Parlament 15 ani, și chiar dacă ai avocați excelenți, am a, avut un, am, i-am acordat un sprijin foarte mare lui Emily O'Reilly. Să știți acest lucru. Nu știu de unde ați scos asta, acum că e nevoie să fie avocat. Dacă preluați dar cazuri în care sunteți sigură că instituțiile se vor conforma, atunci veți avea foarte mult timp la dispoziție să faceți alte lucruri. Doar pentru că aveți această abordare nu înseamnă că este unica. Nu știu despre ce, vă, despre ce vorbiți în momentul în care spuneți că nu există un temei juridic pentru anumite eforturi de la biroul ombudsmanului. Și aș dori să vă întreb, uh, oare veți fi mai înțeleaptă în momentul în care veți, uh, mm, în care veți face rapoarte din proprie inițiativă? Cel mai controversat raport al Ombudsmanului European din proprie inițiativă, care îl vizează pe Martin Selmayr, a fost uh, sprijinit de uh, un procent foarte mare de eurodeputați. În cazurile Selmayr, Barroso și Draghi s-au bazat pe reclamații. Sunt sigură că știți acest lucru, dar dumneavoastră ați prelua acest gen de cazuri dacă ați fi numită ombudsman? Uh, și, sau ați prelua rapoarte din proprie inițiativă doar acolo unde sunteți siguri că veți avea rezultate bune. De exemplu, sunteți împotriva raportului din proprie inițiativă care vizează transparența la Consiliu? Acesta, bineînțeles, că va consuma foarte mult timp până să ajungem la o soluție. Președinte, doamna Auken, v-ați depășit timpul. Doamna Auken, da, îmi cer scuze. Parlamentul a fost foarte îngrijorat și a fost consultat pe această temă care vizează uh, Uh, alocația generală de cheltuieli. Mulțumesc foarte mult! Cred că am nevoie de 10 minute ca să răspund la toate aceste întrebări, dar voi putea să vă răspund uh, și în 3 minute, cu ușurință. Mulțumesc, stimată membra Parlamentului European, pentru această întrebare. Haideți să fim uh, cât mai clari. Nu este ideea mea cum că un judecător este bun pentru poziția de ombudsman european. Este ideea dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului European. Pentru că scrie în statut, în statutul Ombudsmanului European, la articolul 6, alineatul 2, scrie foarte clar că persoanele care se califică pentru un, o funcție judecătorească înaltă în țările lor sunt calificate în mod automat drept candidați pentru postul de ombudsman și nu mai trebuie să dovedească faptul că au lucrat în domeniul acesta în, înainte. Aceasta este dorința legiuitorului la momentul în care Parlamentul a adoptat uh, acest statut. Și eu cred că lucrurile stau așa, deoarece persoanele respective uh, dau dovadă de imparțialitate și echitate. Asta nu înseamnă că ombudsmanul european trebuie să fie judecător. Deloc am spus acest lucru și în, în uh, discursul meu. Și n-am spus deloc că întotdeauna ombudsmanul european trebuie să fie judecător. Dar dacă există un candidat judecător cu cunoștințe juridice și dacă aveți și un candidat cu o față umană care are toată această experiență necesară pentru postul de ombudsman european, eu cred că este un punct de pornire foarte bun pe care trebuie să-l luăm în considerare și, bineînțeles, mă voi aplica în fața înțelepciunii dumneavoastră colective în acest sens, în momentul în care luați o decizie. În ceea ce privește uh, rapoartele în proprie după cum spuneam, acestea trebuie să fie întreprinse cu înțelepciune, deoarece ombudsmanul european nu ar trebui să preia uh, reclamații din partea grupurilor politice. În momentul în care ombudsmanul european începe să preia astfel de reclamații, plângeri, uh, deja se raliază anumitor uh, grupuri și idei politice și acest lucru nu trebuie să se întâmple, doar deoarece fiecare instituție și fiecare cetățean trebuie să poată avea încredere în ombudsmanul european. Ombudsmanul european, de asemenea, trebuie să consulte instituțiile în momentul în care uh, trebuie să se respecte garanțiile procedurale pentru uh, un raport din proprie inițiativă, o anchetă din proprie inițiativă. Eu pot să vă ofer acest lucru convingere, muncă de convingere și respect. Acest lucru nu înseamnă că nu dăm dovadă de curaj. După cum a spus Ruth Bader Ginsburg din Curtea Supremă a SUA, eu am curajul să fac lucrurile pe care le consider importante și curajul este curajul meu este acela de a conduce pe alții să mi se alăture. Cred că rolul ombudsmanului european este de a vorbi, de a spune adevărul în fața puterii, dar de asemenea trebuie să ne bazăm pe, o, pe cunoștințe juridice solide. Poate că aș fi făcut și eu anumite lucruri diferit, nu am să comentez detaliile unor cazuri concrete, dar în mod clar aș fi discutat cu, alte, cu toate părțile și argumentația mea ar fi bazată, ar fi fost bazată pe argumente uh, convingătoare pentru instituțiile europene care să uh, spună, da, este adevărat, nu putem face acest lucru, apoi eu îi întreb de ce nu puteți face acest lucru și eu îi întreb imediat de ce nu puteți face. Și îmi răspund din cazul legislației sau altceva și apoi, de exemplu, se poate merge la Parlamentul European cu o rezoluție și cu o recomandare și Parlamentul este acolo să ne ajute. Ideea este că Ombudsmanul European este legătura între democrație și statul de drept. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum pentru ECR, domnul Zwotovski. Bună dimineața! Mulțumesc! Am mai multe întrebări pentru dumneavoastră din două domenii. Primul domeniu se referă la lobbying-ul pe lângă instituțiile europene. Dumneavoastră considerați că regulamentul privind uh, lobbying-ul și activitățile părților terțe, publice sau private, în uh, procesul decizional din Uniunea Europeană, aceste lucruri sunt corecte și dacă nu, ce ați schimba? Și a doua întrebare, deoarece de la candidatul anterior n-am primit niciun răspuns, dumneavoastră considerați că procesul de negociere trialogurile, așa zisele trialoguri, sunt suficient de transparente față de cetățeni și dacă nu, ce s-ar putea schimba aici? Vă mulțumesc! Estimate membru al Parlamentului European, vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Haideți să fim uh, cât mai clari. Sunt foarte multe lucruri de făcut în ceea ce privește lobbying-ul. Lobbying-ul este important pentru transparență, pentru răspundere și în acest sens constat că există acest registru interinstituțional al lobiștilor. Ombudsmanul european este prezent mereu acolo și urmărește îndeaproape felul în care instituțiile își au în serios starcinile administrative vis-a-vis -vis de acest registru. Cred că este o abordare care va trebui să fie făcută pas cu pas și înspre o cultură administrativă mai deschisă. Un al doilea domeniu în care ombudsmanul european poate fi mai activ uh, vizează procedurile de încălcare a dreptului comunitar. Comisia Europeană poate să inițieze aceste proceduri și oamenii pot să urmărească felul în care se desfășoară toate aceste lucruri vizează aplicarea dreptului european în statele membre. Iar în ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, trialogurile, cred că aici este important să revenim la nivelul statelor membre, să vedem care este rolul statelor membre în acest proces. Este important să lucrăm îndeaproape cu avocații poporului din statele membre. Ombudsmanul European se ocupă de bună administrare a instituțiilor europene, dar nu o poate face singur în ceea ce privește transparența inițiativelor legislative, de exemplu, de la Consiliu. Acolo trebuie să ne bizuim și pe cooperarea cu statele membre, cu avocații poporului în statele membre. Acești avocații poporului eh, pot conștientiza guvernele cu privire la felul în care inițiativele sunt eh, urmărite. Ombudsmanul European poate urmări în această procedură dacă se furnizează un bun acces la documente și dacă administrația se desfășoară așa cum trebuie. Mulțumesc! Nu îl văd pe domnul Gergulis de la GUE. Prin, urmează, prin urmare, urmează cea doua rundă. Nu uitați că în această a doua rundă există un minut pentru întrebare, un minut pentru răspuns. Mulțumesc! Începe cu domnul Vinț de la PP. Mulțumesc, prezidenta. Kedves Lafrancasszony, eh, azt gondolom, hogy... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă Lafranc. Cred că ne-ați furnizat o prezentare foarte detaliată a poziției, a poziției dumneavoastră. Am o întrebare. Sunteți familiarizate cu comitetul de experți Aș dori să vă întreb cum vă, vă va ajuta acest lucru în munca dumneavoastră. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că ombudsmanul va, ar trebui să se concentreze mai mult pe drepturile fundamentale. Cum vor face acest lucru parte din munca dumneavoastră? Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește comunicarea. În programul dumneavoastră vorbiți despre comunicarea cu instituțiile europene. Cum rămâne cu comunicarea față de public. Dacă comunicăm mai bine cu publicul, atunci mai mulți oameni vor intra în contact cu ombudsmanul. Cum credeți că veți pune în aplicare acest lucru ca parte din programul dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult. Am să profit de ocazie ca să vă răspund în estoniană din respect pentru profilul multilingv al Parlamentului European. După cum am spus în programul meu, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale fac parte, în mod clar, din munca uh, ombudsmanului, dar poate că nu sunt atât de bine cunoscute. După cum vedem, sunt foarte puține plângeri din partea cetățenilor europeni pe această temă, sau în general față de ombudsmanul european. Și aici există o legătură și cu cea de-a doua parte a întrebării mea voastră. Este o chestiune cheie și Răspunsul uh, important este acela că e nevoie să comunicăm mai bine cu cetățenii europeni. Când uh, ne uităm la programul meu, ce vedem? În, prima, în primul semestru al uh, mandatului meu, dacă mă alegeți, voi face vizite, voi face o, o serie de vizite la organizațiile care se ocupă de drepturile omului. Nu, nu vor fi doar vizite de curtoazie, Uh, și vom vizita și avocații poporului național. Vor fi veritabile posibilități de a discuta cu oamenii de la fața locului. Și chiar intenționez să folosesc uh, instrumentele de chat online pentru a intra mai bine în contact cu cetățenii. Și sunt de acord că în această direcție trebuie să mergem cu ombudsmanul european. Domnul Amerix, mulțumesc, doamnă președinte, pentru că am oferit oportunitatea unei a doua întrebări. Uh, și a, a doua mea întrebare se referă la relația cu uh, Parlamentul European. Rolul dumneavoastră de ombudsman european este de a investiga instanțele de prostă administrație din uh, Uniunea Europeană și să analizați uh, problemele sistemice. Având în vedere lipsa de încredere și simțul de alienare al cetățenilor față de instituțiile europene, care este planul dumneavoastră de a depăși această prăpastie între instituții și cetățeni și Parlament. Mulțumesc, domnule Americ, pentru această întrebare. Cred că există o legătură foarte strânsă cu întrebarea pe care am răspuns-o adineauri. Cred că ombudsmanul european este legătura între democrație și statul de drept. Cooperarea cu Parlamentul European și Comisia PETI unde și dumneavoastră puteți primi reclamații și plângeri din partea cetățenilor vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a legii europene în statele membre. Deci această relație este crucială. Mi se pare că este un canal permanent deschis între PETI și ombudsman. Nu doar o dată pe an, în rapoartele anuale. Nu doar o dată pe an sau nu doar atunci când avem rapoarte foarte speciale, ci și în mod regulat. E nevoie de un contact regulat bineînțeles, garantând independența și imparțialitatea ombudsmanului european. E nevoie de întâlniri regulate, pentru că PETI face parte și din uh, rețeaua uh, avocaților poporului național. Această legătură trebuie să fie consolidată. Mulțumesc, doamna Vedra. Mulțumesc, doamnă președinte. Le grup Renew Europe est pleinement engagé pour Grupul uh, Renew uh, Europe e angajat în uh, organizarea unei conferințe privind, conferințe privind um, viitorul Europei și credem că la ea ar trebui să participe instituțiile europene, dar și cetățenii. Așa cum ați reamintit, uh, joacă un rol important în democratizarea Uniunii Europene și în luarea în considerare a opiniilor cetățenilor. Deci aș vrea să mm, spuneți uh, cum, în ce fel ați participa la conferința privind viitorul Uniunii Europene și cum ați reforma Uniunea Europeană. Mulțumesc, uh, stimată doamnă deputată. În sfârșit mă pot exprima și în franceză, o, o limbă care mi este foarte dragă. Iată o coincidență fericită. În timpul uh, uh, convenției uh, uh, prezidată de Giscard d'Estaing, era un tânăr funcționar public în, uh, în Estonia, în guvernul estonian. Estonia la acea vreme ne era, nefiind membru al uh, Uniunii Europene, era țară uh, asociată. Și mi am bine atmosfera de atunci, mi am îmi amintesc de asemenea că primul uh, ombudsman uh, european e cel care a militat pen, pentru introducerea articolului 41 în cartă, articol care se referă la uh, bună administrare. Salut această inițiativă așadar și uh, mi-ar plăcea să particip în calitate de ombudsman european, făcând poate o declarație comună cu uh, avocații uh, naționali ai poporului, căci cred că opinia lor e, e extrem de importantă pentru a avea o perspectivă generală asupra nevoilor uh, cetățenilor uh, din fiecare stat membru, dincolo de ce putem vedea de la Strasburg și de la Bruxelles. Și de asemenea, la anul de altfel se vor aniversa 25 de ani de la înființarea Ombudsmanului European. Mulțumesc, uh, doamna Benhumea. Muchas gracias, señora. Mulțumesc, uh, doamna uh, la pentru prezentare și pentru prezență. Apropo de falsele, știrile false, aș avea o întrebare. Sunt instrumente pe care le folosesc uh, regimurile totalitare sau populiste uh, inamice uh, ale democrațiilor și ați spus că una dintre prioritățile dumneavoastră ar fi să combateți știrile false. V-aș întreba ce acțiuni concrete ați iniția pentru a limita folosirea lor și subminarea prin intermediul lor a proceselor democratice europene Mulțumesc uh, pentru întrebare. Am vorbit despre experiența pe care o am uh, pe, cu acest subiect uh, dobândită la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aș vrea să vă reamintesc și atribuțiile sau competențele uh, ombudsmanului european, care are un rol cu privire la asigurarea bunei administrări în instituțiile europene și atunci când uh, apar discursuri ale uh, urii la adresa uh, instituțiilor uh, europene, evident că ombudsmanul uh, european ar trebui să se aplece asupra acestei uh, chestiuni. În privința discursurilor URI și a folosirii știrilor false în statele membre, acest aspect poate fi abordat prin cooperarea cu avocații naționale ai poporului. Mulțumesc că urmează doamna maestră. Mulțumesc, doamna Frank pentru prezentare. O întrebare similară cu una adresată unui alt candidat. Știm că există o distanță între cetățeni și instituții Ați vorbit uh, de, de o bulă, nu i-aș spune chiar bulă, dar aș spune că e o distanță și că trebuie găsită o cale prin care cetățenii uh, să simtă că instituțiile le sunt mai apropiate. Ați vorbit despre ceturi uh, ca despre un instrument de apropiere față de cetățeni. Credeți că o astfel de măsură ar fi eficace? Credeți că o astfel de măsură ar afecta um, imaginea de seriozitate care trebuie proiectate de instituție și v-aș întreba dacă vă mai aveți în minte alte măsuri în acest scop de apropiere a cetățenilor de instituții, astfel încât ele să fie văzute ca uh, fiind mai accesibile. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru întrebarea e uh, interesantă. Cred că e ceea ce avem nevoie pentru a spări încrederea între cetățeni și uh, instituții și pentru a le demonstra cetățenilor că suntem acolo pentru ei. Iar o cale e accesibilitatea, nu trebuie să ne temem de cetățeni și de problemele lor. Uh, cred că um, nu e ușor să transmiți uh, uh, simțul uh, drept, dreptății într-un uh, limbaj simplu și să explice acest rol al ombudsmanului uh, european și cred că ar trebui ca instituția să fie vizibilă nu uh, doar prin uh, știri, uh, ci și prin uh, seriozitatea muncii sale și planul meu e să public săptămânal uh, cele mai uh, Um, serioase sesizări asupra cărora s-au luat, uh, s-au luat decizii, asta în toate limbile Uniunii Europene, pentru a arăta ce activitate concretă a fost întreprinsă de um, ombudsman și vizitele în statele membre. Doamna Zdancova. Vă mulțumesc, doamna Lafranc, pentru prezență. V-aș adresa două întrebări uh, clare la care cer un uh, răspuns uh, afirmativ sau negativ. În cazul dezacordului dintre Parlament și Consiliu, Uh, în regulamentul și condițiile generale privind uh, atribuțiile ombudsmanului acceptat de Parlament în, pre, în februarie acest an, se prevede că ombudsmanul are dreptul să facă recomandări atunci când constată că instituțiile europene nu aplică în mod corespunzător hotărârile judecătorești. Uh, acest aspect uh, se regăsește în regulamentul adoptat de Parlament, însă Serviciul Juridic al Consiliului și al Comisiei a obiectat la, cu privire la această prevedere, uh, folosind următorul argument. Potrivit uh, articolului 228 TFUE, ombudsmanul nu are dreptul să realizeze investigații cu privire la hotărârile luate de uh, Curtea de Justiție a Uniunii Europene atunci când își îndeplinește rolul uh, judiciar. Consiliul uh, nu s-a pronunțat încă, însă serviciile juridice susțin uh, ceea ce am spus eu mai devreme. Pe ce, de ce parte vă situați? Uh, de partea Parlamentului sau credeți uh, că serviciile juridice ale Comisiei și Consiliului au de dreptate? Vă mulțumesc pentru întrebare. Întâi de toate aș vrea să felicit Parlamentului pentru această inițiativă de revizuire uh, a legislației privind ombudsmanul uh, european, uh, ceea ce nu s-a uh, întâmplat de la adoptarea tratatului de la Lisabona. Eu sunt gata să vă fiu partener și interlocutor în aceste reforme și să-mi exprim părerea în această privință. Cred că ombudsmanul european are alte căi de influențare a administrației europene și uh, a instituțiilor europene, a, mai precis prin uh, ombuds uh, prudență, adică uh, jurisprudența ombudsmanului european, ceea ce diferă de jurisprudența instanței, instanței europene. nu uh, ombudsmanul european nu are atribuția, nu ar trebui să aibă atribuția de a se asigura de aplicarea hotărârilor uh, judecătorește ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Dar dacă Comisia Europeană vrea să inițieze o acțiune privind încălcarea tratatelor, uh, prin, pentru nerespectarea obligațiilor um, conferite prin uh, tratate, atunci ombudsmanul trebuie să se asigure că această procedură decurge corespunzător. Iată legătura pe care o văd cu ombudsmanul european. Cred că um, ombudsmanul trebuie să rămână în limitele competențelor sale, dar sunt multe lucruri care pot fi făcute dacă cunoști legea și dacă știi cum să o aplici pentru a uh, spori încrederea cetățenilor în instituții. Now, uh, Mulțumesc, <clears throat> domnul Zlotovski, acum. Pentru, pe domnul Cartian Florenul văd. Începem uh, procedura solicitărilor spontane, pentru că mai avem timp. Da. Domnul Evelyn, domnul domnul Cosa. Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Scuze, scuze. Desigur că aveți timp. Intervenție fără microfon. Ok. In una recente intervista lei ha apertamente criticato Într-un interviu recent ați criticat anchetele efectuate de actualul mediator O'Reilly care au um, influențat acțiunea mediatorului în apărarea cetățeanului și uh, Uh, impunerea unui nivel de transparență și etică în aceste instituții. Pe lângă um, anchetele efectuate de actualul mediator în ceea ce privește proastă administrare la nivelul comisiei, uh, fie că e vorba de cazul domnului Barroso, care a continuat uh, ulterior funcție de președinte a Comisiei la Goldman Sachs Um, e vorba aici de și de activitatea domnului Draghi în ceea ce privește bănci care se supun supravegherii BCE. La fel și cazul Selmayr ca secretar general al Comisiei Europene și desemnarea acestuia. Dacă veți fi uh, um, aliasă, cum veți uh, proceda în uh, astfel de cazuri? Thank you very much for your question. I must... Mulțumesc pentru întrebare. Vreau să clarific că m-am referit la criticile exprimate în mass media, dar și în uh, revistele academice. Fără am mă critică. În al doilea rând, așa cum am menționat, este vorba de maniera în care se procedează, maniera în care se uh, ridică în discuție o chestiune și modul în care se menține imparțialitatea și independența mediatorului european. Pentru că dacă persoanele își, privesc, își pierd respectul, um, atunci uh, nu se vor mai adresa aceste instituții. Este important să se asigure și un um, proces echitabil. Nu este vorba aici de a arăta cu degetul spre anumite persoane, ci de a ajunge la modificări structurale, astfel încât transparența să existe într-o manieră sistematică în instituțiile europene. S-au uh, menționat uh, argumentele juridice, însă mediatorul european și prin persoaziune poate să spun uh, instituțiilor europene cum anume pot funcționa mai bine. Nu trebuie întotdeauna să faci publice aceste lucruri. Sigur că această opțiune există ca ultima rațiu. Mai există și Parlamentul European ca și partener, dar în primul rând toate se bazează pe uh, bunul dialog cu cetățeanul. Pentru că e vorba de protecția cetățeanului european, nu este vorba de o persoană sau alta. Pescarii mei din uh, satul meu Probabil că nu știu, dar își doresc o administrație bună și solidă la nivel european și o administrație în care să poată avea încredere. Mulțumesc, finalizăm cea de-a doua rundă și începem cea de-a treia rundă, cea a intervențiilor spontane. Doamna Evren și domnul Cosa. Doamna Evren. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să mă exprim în uh, franceză pentru că știu, doamnă Lafranc, că franceza dumneavoastră e excelență. Îmi cer scuze pentru întârziere în trenul cu care veneam uh, întârziat. Sper să nu repet întrebări uh, adresate deja. Cu potrivit uh, ultimului unui uh, eurobarometru recent, 47% uh, dintre cetățenii europeni nu își cunosc drepturile fundamentale și nu cunosc rolul ombudsmanului european și nu consideră că Europa e suficient de democratică. De aceea v-aș întreba cum uh, veți uh, proceda pentru a crește vizibilitatea um, Ombudsmanului European și activității sale, cum uh, îi veți face pe cetățeni mai conștienți de drepturile lor fundamentale Uh, și uh, cum uh, veți coopera cu instituțiile naționale responsabile în acest sens. Ați vorbit de detașarea unor avocați ai poporului național. Vă mulțumesc, spune doamna Franck, pentru întrebare. Cred că am răspuns deja la întrebări similare și m-am referit la subiect și în discursul meu. Suntem în data de 3 uh, decembrie și mi-amintesc că, că într-o perioadă similară mă aflam la un, uh, o conferință la, la Paris uh, inițiată de avocatul poporului de acolo cu privire la, la avertizorii de integritate. Iată un subiect pe marginea căruia putem colabora, se poate colabora cu avocații naționali ai poporului. Uh, și într-un uh, proiect uh, de directivă în, în acest sens se prevede că avocații naționale ai poporului uh, se pot ocupa de acest subiect. Iată un exemplu de, de cooperare viitoare și în discuțiile mele cu avocații naționale ai poporului am avut impresia că această Uh, cooperare uh, nu e optimă sau nu e la nivelul uh, la care ar putea fi. Am vorbit în răspunsurile mele și despre prezența instituțiilor, a ombudsmanului în țările membre, în statele membre. Acolo începe Europa și de aceea cred că vizitele ombudsmanului și prezența lui în statele membre e esențială pentru a apropia cetățenii de instituțiile europene. Mr. Cosa. Domnule Cosa. Mulțumesc uh, mult pentru posibilitatea de a interveni astăzi. Și eu sunt jurist și sunt uh, perfect conștientă de situație și trebuie să mă de- să nu fiu de acord cu unii dintre colegi. Nu este un avantaj sau un dezavantaj de a fi jurist, dar există totuși experiență, sau dumneavoastră aveți o mare experiență în domeniul juridic. Cum o veți folosi pentru ca mediatorul european să devină mai eficient și mai bine cunoscut în Uniunea Europeană? Mulți oameni nu știu despre mediatorul european, nu știu cum să-i adreseze o plângere, de pildă. Aș dori să știu ce a intenționat în această privință. Da, întrebare se referă la persoanele cu handicap. Am întrebat același lucru și l-am întrebat același lucru și pe candidatul precedent. În legătură cu programul dumneavoastră, spuneați conven- că Convenția um, ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și implementarea acesteia trebuie mai bine controlată. Ce aveți în vedere în acest sens? Mulțumesc foarte mult. La prima întrebare, concret, am un plan pentru ca persoane de la Instituția Avocatului Poporului din statele membre să fie detașați la Instituția Mediatorului European. Ar fi oarecum o îmbogățire reciprocă pentru că Experiența acumulată de aceste persoane la instituțiile din care provin o pot uh, folosi și la nivel european uh, și uh, experiența pe care o capătă în Europa o pot fructifica apoi acasă. Aș dori să mai uh, subliniez importanța lingvistică. Spuneați că accesibilitatea este importantă, dar și angajarea unor traducători pentru a te putea adresa um, mediatorului european, pentru că oamenii cred că trebuie să uh, Uh, ni se adreseze în engleză și trebuie să explicăm oamenilor că se pot adresa în limba lor. Împreună cu Comisia pentru Petiții am uh, făcut o evaluare a punerii în aplicare a Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și există un uh, protocol care încă este opțional, dar care ar fi foarte util să se aplice pentru ca acești oameni să se poată adresa Mediatorul european ca primă instanță înainte de a se adresa Comisiei de Apel de la Geneva. Concret, aș crea un punct focal pentru persoanele cu dizabilități în cadrul biroului mediatorului european, ceea ce lipsește în momentul de față. Ultima intervenție spontană, doamna Ocan. Mulțumesc încă o dată, dar încă sunt puțin nelămurită uh, în ceea ce privește diferența între avocatul poporului și mediatorul european. Avocatul poporului se ocupă de multe sănătate și mai departe, de care nu se ocupă mediatorul european. Acolo, avocatului poporului se adresează omul de pe stradă. Pentru ca să te adresezi mediatorului european, trebuie să uh, fii oarecum parte dintr-o organizație. Uh, ați vorbit de cooperarea prin rețele, ceea ce este bine, dar um, Mă, mă nelumărește faptul că comparați lucrurile în așa fel. Spuneți că uh, dacă um, ați avea activitate politică, nu ați prelua plângeri de la aceștia pentru a nu fi considerată uh, ca fiind influențată ați spus că mediatorul trebuie să fie la fel de independent ca un judecător. Dar nu e același lucru. Eu cred că nu cred că se pune problema ca o, o persoană cu pregătire juridică să fie automat mai bine pregătită pentru biroul mediatorului uh, european. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, bucuroasă că suntem de acord în această chestiune că mediatorul trebuie să fie independent, etic și să evite conflictul de Uh, interese și acest lucru trebuie să figureze și în raportul anual prezentat uh, Parlamentului European și trebuie și perceput către oameni ca fiind imparțial. Și dacă există um, păreri cum că nu ar fi așa, că mediatorul este perceput ca având influență politică, atunci apare o problemă de încredere și o problemă de încredere în instituții. Însă în DNA-ul, ADN-ul judecătorului există imparțialitatea. N-aș spune că n-aș ancheta chestiunile, dar aș găsi alte modalități astfel încât să nu pară că mediatorul european ar fi oarecum influențat de anume interese politice. Ombudsmanul nu poate să funcționeze după cum bate vântul, ci trebuie să acționeze în baza principiilor în care crede. Însă mediatorul, așa cum am spus și la întâlnirea de la grupuri, nu este Moș Crăciun. Nu este peștișorul de aur care să îndeplinească toate dorințele. Nu poate fi o cu niciunui partid politic sau au vreunor ONG-uri, ci este acolo în serviciul cetățenilor. Și dacă sunteți de acord, Sper că veți avea înțelepciunea de a alege un mediator imparțial și independent care cunoaște și uh, frâiele meseriei uh, pentru că pentru a câștiga o cursă trebuie mai întâi să te apuci de ea. Mulțumim foarte mult! Acum pe final aveți cuvântul 3 minute pentru finalizarea, pentru o concluzie în încheierea audierii. Mulțumesc foarte mult, a fost o dezbatere care m-a inspirat, aș dori să vă mulțumesc și să subliniez încă o dată că mediatorul european este o legătură între democrație și statul de drept și nu înlocuiește instituții politice și nici poporul, dar le complementează. Și dacă mă alegeți pe mine, veți ști de ce aveți parte. De un mediator european, independent și imparțial, profesionist, bine calificat, dar care de asemenea respectă drepturile fundamentale și statul de drept și care are acest sentiment al uh, dreptății și această abordare umană pe care uh, Uh, vi le-am propus în viziunea mea despre mediatorul european. De asemenea, trebuie să aibă și o imagine de ansamblu asupra lucrurilor și să ai, vină cu soluții bine echilibrate din punct de vedere etic. Nu mă tem să spun adevărul celor de la putere pentru a ajunge la mai bună administrare și îmi voi folosi toate competențele pe care le-am la dispoziție. Și voi încheia în limba maternă. Pescarii știu că certurile în larg sunt oribile, pentru că dacă începi să te ceri cu cineva în larg, nu te poți ascunde nicăieri și de aceea marinarii sau pescarii aleg pe cine iau cu ei atunci când navighează. Aleg persoane care sunt bine echilibrate, care nu se tem de, de furtuni și care își păstrează calmul. Mulțumesc foarte mult! Doamnele Frank și mult succes! Am încheiat acum această parte a sesiunii și reluăm la două și <clears throat> jumătate. În această după-amiază este foarte ocupat, avem trei audieri, dar și petiționări.